Uh, so, ladies and gentlemen, can I welcome you to... Uh, Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea din această după-amiază. Am doar câteva comunicări. De început, în primul rând, vă rog să uh, țineți cont de faptul că această reuniune este transmisă prin internet și urez bun venit și tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Mulțumim că ați așteptat, am început cu o ușoară întârziere. Trebuie să vă spun că ne numărăm printre comisiile uh, cele mai urmărite pe internet, ceea ce arată nivelul de interes pentru munca, munca noastră. Deci, bun venit tuturor vizitatorilor online. Trebuie să vă spun că acum avem și un, un, un newsletter IMCO. Vi-l recomand călduros. Se uh, referă la cele mai actuale evoluții din domeniul nostru. De exemplu, recent, săptămâna trecută, s-a publicat uh, despre cumpărarea de bunuri pe internet de către consumatori. Deci dacă doriți să primiți acest document pe uh, mail, a, vă rog să scrieți la adresa uh, ep-imco europarl.europa.eu. Veți găsi uh, acolo, puteți solicita acest newsletter și îl veți primi automat dacă totul merge bine. S-ar putea să începem chiar o rețea de uh, prieteni ai Comisiei IMCO care ne urmăresc munca. Aceasta a fost prima comunicare. Vreau să vă rog să spuneți dacă aveți uh, uh, ordinile de zi la dumneavoastră. A fost o modificare a ordinii punctelor pentru că unul dintre experții noștri nu uh, reușește să ajungă aici la timp. Probabil că va ajunge cam peste o oră. Deci, uh, noi am fost de părere că ar fi bine să schimbăm ordinea discuțiilor și deci să începem cu al doilea punct, respectiv punctul 5, condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții. Am verificat că toți sunt prezenți aici, urez bun venit și reprezentanților comisiei și sper că sunteți de acord cu această modificare. Foarte bine, aceasta va fi ordinea de zi pe această după-amiază și la sfârșitul reuniunii vreau să vă invit pe toți Sunteți deci invitați cu toții la un cocktail în salonul deputaților de jos, la șase și jumătate când vom încheia această reuniune, pentru a sărbători a cincea aniversare a rețelei de centre europene de consumatori, pe, pe care noi le urmărim îndeaproape și iată că avem și o broșură specială. De asemenea, doamna director general de la DigiSanco uh, va fi alături de mine pentru a pronunța locuțiunea de bun venit. Sper să uh, veniți în număr cât mai mare. Haideți să trecem mai departe acum la cea de-a doua lectură privind condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții. Doamna Styler a Uh, redactat un proiect de aviz pentru a doua lectură, care este acum disponibil în toate limbile. Am să o rog pe raportoare să ne spună cum progresează această muncă. Știu că discută foarte activ cu raportorii din umbră. Din păcate, domnul Maier nu este prezent. Poate reușește cineva să uh, ia cuvântul în numele lui. Domnul Bușoi, doamna Rule vor uh, dori poate să vorbească. Doamna Salvini, de asemenea. Și domnul Jacques Fratesen din partea Consiliului cred că este prezent, nu a ajuns încă, nu înseamnă că e pe drum. Și domnul Leo Sagueles, da? Am zis bine? Da, mă bucur că vă văd aici. Și Vreau să vă amintesc care este procedura. Termenul de depunere a amendamentelor 19 octombrie și vom adopta acest document la o reuniune extraordinară în 8 noiembrie. Și astfel, raportul va ajunge la plenara din ianuarie 2011 și astfel ne vom respecta calendarul pentru a doua lectură. După această introducere, dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au petrecut timp uh, săptămâna trecută la audierea privind produsele pentru construcții. A fost foarte interesantă. Am avut mai mulți experți extrem de uh, plini de, de, de entuziasm și intervenții din partea unor colegi care în orice caz au ascultat ce s-a spus și am luat și eu în considerare tot ce s-a spus. Vreau să spun ca și cuvintea introductive, de fapt să repet ce am spus acum câteva săptămâni și anume că gardurile bune fac vecinii buni și că încă mai sunt prea multe garduri în Uniunea Europeană, prea multe obstacole în calea schimburilor comerciale și activităților comerciale pentru în domeniul, în domeniul construcțiilor. Trebuie, bineînțeles, să avem produse bune, de calitate, produse sigure, să nu uităm nici problema uh, substanțelor periculoase care uh, nu apăruse în poziția comună, probleme legate de transparență, de asemenea, cele legate de organismele de evaluare tehnică, apoi punctele de contact, problema imparte, imparțialității, reciclarea și, în sfârșit, siguranța și sănătatea, comunicarea electronică și apoi coerență când vine vorba de actele delegate. La workshopul respectiv uh, s-au ridicat o serie de probleme legate, în primul rând, de finanțare, de Uh, diferențele în ceea ce privește marcajul, care, diferențe care trebuie să fie făcute în funcție de, pro, de subiect, de documentele de evaluare europeană, problema legată de acei whistleblowers sau cei care uh, trag un semnal de alarmă, uh, ce trebuie declarat, ce nu trebuie uh, declarat, cum se vor finanța toate aceste organisme de certificare și autorizare, uh, cine este responsabil, fabricantul sau uh, um, con, contractantul. În orice caz, o serie întreagă de idei foarte interesante pe care le-am auzit și îmi pare foarte bine că am avut aceste contribuții în mai multe limbi, de altfel. Uh, pot să vă spun că toată lumea e prezentă astăzi pentru că avem o întâlnire a raportorilor din umbră privind o serie de detalii absolut tehnice. Vrem să vedem ce se poate face, ce putem face împreună. În acest moment mi-e teamă că nu mai am altceva de spus uh, sau de raportat. În orice caz, nu am traducerile, dar nu uitați, de la termenul limită este 19 octombrie. Pe 8 noiembrie vom reveni cu voturile și dacă sunteți interesați de produsele pentru construcții, vă rog să nu uitați să ne transmiteți amendamentele respective ca să avem o dezbatere cât mai curând posibil. Ideea este ca să discutăm cu președinția, cu raportul din umbră, apoi să mergem la comisie și în urma acestor întrevederi să ajungem la un compromis comun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să mă exprim și aștept cu mare nerăbdare să îmi spună colegii după traducere cum consideră că apare acum raportul. Vă mulțumesc foarte mult! și, și eu am făcut o aluzie la audierea săptămâna trecută. Mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, s-au spus multe lucruri extrem de binevenite. Raportorii din umbră au depus multă, multă muncă. Vom vedea și în această după masă ce putem să discutăm în continuare, domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Profesorul Maier, din păcate, nu poate fi aici cu noi în această dupămasă. Doamna Steiler a făcut o muncă excelentă și în spiritul cooperării. În numele PP-ului aș spune că avem o singură chestiune care rămâne în suspans și anume diferența sau distincția care trebuie făcută, pe mine vorba de întreprinderile foarte mici, micro-întreprinderi, față de IMM-uri această distinție încă nu apare foarte clar și cred, domnule președinte, că avem nevoie de o simplificare a acelui marcaj CE, mai ales dacă avem produse introduse pe piață uh, și ar apărea uh, riscuri pentru consumatori, uh, dar trebuie încă o dată să subliniem importanța uh, mărimii acestor întreprinderi. Păcat că doamna Maier nu poate fi, uh, să fie aici, dar vom vedea în continuare. Domnule Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai importante și adoptarea acestui nou regulament privind produsele pentru construcții poate fi foarte util pentru a uh, uh, elimina obstacole în, calea pieței comune. O felicit pe doamna Staller pentru munca depusă în special ca, pentru faptul că a lucrat în timpul vacanței de vară. O asigur de sprijinul nostru privind abordarea dânsei și în întâlnirea cu, organiz- cu raportorii din umbră, cu comisia, cu președinția, vom avea aceeași poziție. Dânsa a încercat să găsească un echilibru între nevoia de siguranță pentru produsele din construcții și nevoia de simplificare, pe cât posibil, mai ales pentru IMM-urile prezente în sectorul construcțiilor. Îmi pare bine că avem această idee de uh, uh centre de contact sau puncte de contact pentru produse să sperăm că vor avea și resursele necesare pentru a-și îndeplini uh, obiectivele. Mai mult uh, accent ar trebui să fie pus pe uh, tot ce înseamnă prevenire și cetățenii trebuie să fie încurajați să meargă să ia informații de la aceste puncte de contact. Este foarte important ce a spus și doamna Staller și anume ca aceste puncte de contact să fie absolut independente, independente și de organismele care Uh, oferă autorizările și susțin ideea de a face o distinție la nivelul statelor membre între fabricant și ceilalți din lanțul de aprovizionare. Um, în ceea ce privește documentul de performanță, îmi pare bine uh, că avem o discuție aici. Documentul Consiliului este destul de greoi. Este bine să se facă, să se spună foarte clar că această declarație nu trebuie să fie uh, completată decât numai după ce apare introducerea pe piață și numai după ce a fost uh, emis uh, certificatul din partea organismului de agrement sau de uh, autentificare tehnică. Deci sperăm împreună cu doamna Staler că acest raport va aduce mai multă claritate și că va alătura obstacolele, barierele din calea uh, celor care activează în sectorul construcțiilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi, doamna Rulă. Mulțumesc și eu îi mulțumesc doamnei Steiler. A lucrat în timpul vacanței de vară și bravo, și a reușit să introducă elemente foarte importante pentru noi în prima lectură uh, și, într-adevăr, în prima lectură Parlamentul ceruse îmbunătățiri, ceruse Consiliului îmbunătățiri, acum uh, revenim cu alte cereri în a doua lectură, mai rămân însă, deci, puncte pentru care uh, va trebui să depunem amendamente. De exemplu, clădirile istorice care poate că nu au fost construite uh, la standardele actuale, dacă doriți. Mm, dar nu sunt nici construcții tradiționale, pentru că au poate mai puțin de 50 de ani. Deci e vorba de o categorie intermediară. Și în ceea ce uh, privește cele spuse doamna Schwab, să nu uităm că uh, micro funcționează mai ales în domeniul uh, decorațiunilor uh, interioare și folosesc eventual componente, uh, elemente de construcții care pot fi vizate aici. Deci trebuie să facem într-adevăr o distinție foarte clară între fabricant și utilizator, articolele 37 și 38, care poate că nu uh, aduc suficient echilibru pentru că pun mai mult accentul pe producător, pe fabricant mai degrabă decât pe utilizator. Sperăm că se va rectifica această situație. Mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte din partea mea. Vreau să spun în primul rând că susținem principalele îmbunătățiri pe care le-a făcut uh, Consiliul, cum a spus și doamna Rulă. Multe elemente cruciale au fost rezolvate, rezolvate pardon. este important să sprijinim Consiliul în eforturile sale de a simplifica lucrurile într-un sector foarte complex, de altfel e vorba de acele declarații administrative atât de greoaie. Mă gândesc mai ales că există o serie întreagă de companii, tipuri de companii și firme în acest sector. Um, s-a vorbit aici despre acele um, companii care restaurează clădiri istorice, o activitate foarte specializate și trebuie să îmbunătățim calitatea produselor folosite aici, dar să permit, bineînțeles, să permitem oamenilor și firmelor să beneficieze de o piață liberă și fără obstacole. Este ceea ce dorim să facem. Raportorul a vorbit uh, uh, despre ce dorim să facem și cred că ne găsim pe calea ce, cea bună. Dar bineînțeles că um, nu s-a uitat aici și siguranța și sănătatea. Uh, Apoi, problema foarte spinoasă a substanțelor periculoase. Trebuie să ne asigurăm că aceste prevederi nu împiedică sau nu se suprapun prea mult față de regulamentul REACH și nu aduc poveri administrative suplimentare uh, asupra agenților economici. Uh, este vorba de substanțele prezente, materialele folosite în construcții și poate că doamna Staler poate să ne dea mai multe detalii, pentru că cred că la Consiliu mm, nu avem încă o poziție comună. Sperăm că compromisul va apărea la un moment dat. Ehm, de fapt, asta este o contribuție pe care am, am spus-o acum din partea doamnei McClark. Ehm, apoi aș invita Comisia și Consiliul să se exprime. În primul rând, Comisia. Domnul uh, Arguelles, dacă doriți să ne dați uh, date proaspete. Și apoi domnul Fertesen, dacă a sosit, va sosi în curând. Foarte bine. Sperăm că va veni. Însă, acum dăm cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Și Vreau să spun și eu că o felicit pe doamna raportor pentru munca de excelentă factură pe care a depusă uh, și pot să spun că suntem de acord aproape cu totul. Uh, aproape cu totul. Într-adevăr, noi considerăm că propunerile din, uh, pe care le faceți dumneavoastră contribuie în general la îmbogățirea și îmbunătățire a propunerii comisiei, deci putem să spunem cu bucurie că marea majoritate a amendamentelor propuse de dumneavoastră mi se par foarte bune, dar există un dar, bineînțeles, pe care de altfel îl cunoașteți. Domnul președinte a vorbit tocmai despre amendamentul privind substanțele periculoase. Am prezentat deja uh, Uh, argumentele noastre, noi considerăm că avem legislație în vigoare care evoluează foarte mult de la o zi la alta și, dacă este cazul, aceasta poate să cuprindă noi substanțe. Ei bine, uh, noi considerăm, deci, că această legislație trebuie să se aplice în speță și să nu există suprapuneri inutile cu atât mai mult cu cât am aflat astăzi că în Germania s-a făcut un studiu de către o firmă de consultanți privind uh, impactul introducerii acestei liste de substanțe asupra firmelor. Uh, și uh, m-am uitat foarte rapid pe acest studiu, de fapt am citit un rezumat azi de dimineață și se pare că uh, Uh, pentru anumite întreprinderi mici uh, va fi o sarcină, o povară suplimentară pe care nu o vor putea suporta. Și cum am spus uh, mai de adinauri, sunt multe semne de întrebare aici, având în vedere amendamentele respective. Ce se cere într-adevăr? Cum se va furniza informația? lucruri uh, care încă nu sunt clare, nu se știe încă. Mm, deci comisia, din păcate, nu poate să urmeze uh, interpretarea dumneavoastră privind acest amendament. Aș face un comentariu legat de un uh, element uh, ridicat de doamna Rulă, un element foarte important. E vorba de acele micro-întreprinderi. Este, bineînțeles, propunerea comisiei în discuție și noi ne-am gândit practic, la întreprinderile, micro-întreprinderile care fabrică produsul și nu cel care, cele care le utilizează. Distinția este importantă. Cred că puteți avem o interpretare exact pe dos, adică este singura situație care apare în propunerea de regulament în care fabricantul are obligația de a spune că produsul pus pe piață răspunde exigențelor uh, reglementare și care se aplică. Este singurul caz în care firma care utilizează produsul poate să-l utilizeze fără niciun fel de problemă, pentru că știe că față de exigențele care trebuie de altfel să apară în declarația de punere pe piața fabricantului, încă o dată, utilizatorul știe foarte clar că acest produs este uh, fiabil și regulamentar din punct de vedere al uh, securității, siguranței. Pentru că în lumina articolului 37 ambele părți câștigă, atât fabricantul care pune produsul pe piață, cât și uh, micile și foarte micile întreprinderi utiliza care utilizează produsele acestea. Sunt foarte multe, deci, pe piață. Deci, uh, modul în care este redactat articolul 37 uh, spune că întreprinderea trebuie să menționeze ce exigențe satisface produsul respectiv. Vorba de întreprindere locală care poate să identifice foarte clar despre ce exigențe este vorba. Este exact cazul la care s-a gândit Comisia în propunerea sa. Ne-am gândit la întreprinderile care acționează la nivel local, acea rețea extraordinară uh, care irigă mm, regiunile noastre și acest sector, deci, aceste întreprinderi sunt în măsură să poată să uh, demonstreze că produsele lor răspund acestor norme și exigențe uh, în vigoare. Iată, uh, care este lectura noastră, Consiliul a făcut niște modificări minore. Va trebui în continuare să lămurim um, anumite lucruri legate de acel specific technical documentation cum am spus-o la audiere, deci mai sunt lucruri de șlefuit. S-a făcut acolo modificare legată de uh, documentarea afirmațiilor în mod uh, adecvat, adică demonstrația pe care trebuie să o facă micro cum că produsul respectiv răspunde acelor criterii și exigențe. Deci noi considerăm că cu acest articol 37 răspundem dezideratelor celor două părți, atât fabricanți cât și utilizatori. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, thank you very much indeed. Um, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Ați ridicat niște aspecte foarte interesante în ceea ce privește poziția comună, care sunt uh, foarte încurajatoare Reprezentantul Consiliului văd că nu este încă alături de noi, dar am înțeles că a intrat deja în Parlament, deci îl așteptăm. Doamna Stiller, doriți uh, să ne spuneți ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor pentru contribuțiile lor. Domnul Vantes, uh, îmi închipui că a crezut uh, că Trebuia să ajung abia mai târziu, fiindcă noi, iată, am schimbat ordinea de zi, dar uh, va fi foarte util să auzim ce are de spus când va sosi. Pe scurt, însă, știm care sunt uh, aspectele unde trebuie să ajungem la un compromis, fiindcă Micro-întreprinderile, iată, de, de pildă, sunt un asemenea aspect, uh, punctele de contact, așa cum ai spus, și uh, furnizarea declarației de performanță. Am discutat uh, puțin data trecută despre capacitatea de reciclare și obiectivele cu privire la schimbările climatice și acestea trebuie discutate, dar sper că întâlnirea noastră din această seară va fi foarte utilă în ceea ce privește calea de urmat în acest stadiu incipient și aștept cu nerăbdare să conlucrez cu colegii mei, care cred că au foarte multe observații constructive de făcut, să vedem care este calea de urmat. M-a bucurat foarte mult că reprezentantul comisiei a avut o reacție atât de pozitivă la raportul meu și le mulțumesc pentru cooperare, fiindcă este foarte important să ajungem la un compromis. Deci în momentul în care uh, va veni reprezentantul Consiliului, sper să uh, îi dăm cuvântul, fiindcă nu este vina sa, ci iată noi am schimbat uh, ordinea punctelor de pe ordinea de zi. Domnul președinte, da, îmi pare rău că așa s-a întâmplat, dar se pare că Expertul nostru tocmai a ajuns, iată de deci am uh, început mai târziu. Ați dori să mai spuneți ceva? Sunt sigur că ne mai puteți oferi informații prețioase despre produse de construcție. Uh, invitatul nostru va sosi în curând. Uh, dacă doriți până atunci să mai luați cuvântul pentru a face remarce erudite cu privire la produsele de construcție, vă rog, doamna Rural, Rural văd că dorea să ia cuvântul sau nu. Bun, se pare că am ajuns We'll just let Mr. Patterson take his coat off and have time to draw breath and then we'll invite... Să-i permitem oaspetelui nostru să se instaleze, să-și tragă răsuflarea și după aceea o să îi dăm cuvântul. Uh, so I'm very pleased um, to welcome Mr. Jacques Patterson, who's been uh, doing such a great job of chairing the um, îi urez bun venit uh, oaspetelui nostru și îmi cer scuze pentru faptul că din cauza unei schimbări de pe ordinea de zi, dumneavoastră nu ați putut fi prezent pentru a asista la schimbul de părere de mai devreme, dar uh, vă spun că în comisia noastră s-a înregistrat foarte mult sprijin în ceea ce privește îmbunătățirile aduse de Consiliul Directivei și uh, Ehm, acestea fiind spuse, Comisia s-ar bucura într-adevăr dacă ați putea să ne informați despre modul în care se desfășoară lucrurile la Consiliu. Știu că ați analizat eh, amendamentele domnului raportor, dar ar fi bine să vedem cum putem să merge mai departe împreună pentru a ajunge la o finalizare pozitivă a acestei directive, pentru a putea finaliza toate procedurile și lucrările în ianuarie, astfel încât vă dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere din cauza unei uh, schimbări și faptul că nu sunt prea aproape de dumneavoastră cu biroul. Îmi pare rău că nu am putut asculta și pe preopinenții mei, dar uh, înțeleg că dumneavoastră, domnule președinte, doriți uh, să vă prezint, să vă fac o abordare a să vă fac o prezentare a abordării noastre asupra textului, așa cum a fost el acceptat în luna mai la Consiliu. Iată deci că pe baza textului care a fost prezentat de către comisie acum uh, doi ani, la vremea aceeași, pe baza amendamentelor pe care le-a depus Parlamentul uh, de câteva luni, am, uh, ne-am reevaluat poziția și acest lucru ne-a luat doi ani, dar am ajuns la un text acceptat și de Parlamentul European. Care sunt principalele aspecte care au fost schimbate, principalele puncte? Ei bine, o să încerc să le să vi răspund din, din minte, dacă pot. În primul rând, este vorba de marcajul CE și declarații de performanță, care acum sunt obligatorii. Deci, mai întâi declarația de performanță, care aduce cu sine și o obligativitate a marcajului CE pentru produsele acoperite de o normă armonizată sau pentru produsele care, au, care sunt agrementate tehnic uh, la nivel european. Aici răspundem uh, solicitărilor Parlamentului în egală măsură și noi am considerat că existau anumite cazuri în care se puteau aplica derogări. Aceste derogări erau necesare mai ales uh, pentru cazurile de produse care sunt uh, fabricate pentru o comandă anume, deci pentru un anume uh, șantier de construcție, sau care sunt fabricate pe șantier sau, în al treilea caz, pentru construcții care au un caracter istoric sau care au o valoare istorică. Este limpede că în acest ultim caz, dat fiind uh, faptul că aceste produse de construcție sunt unice, nu vor mai fi repetate, este vorba de produse care sunt uh, realizate de la caz la caz. Aici, deci, nu există posibilitatea de a întreprinde toate text, testele și uh, pentru aceste produse în uzine ca pentru produsele normale. Același lucru este și pentru produsele fabricate pentru anume șantiere. Am uh, estimat, iar acest lucru reprezintă, este foarte comun la ora actuală, am considerat că nici în acest caz nu era nevoie de marcaj CE și nu era nevoie de o procedură uh, anevoioasă, complexă, pentru întreprinderi mici sau micro-întreprinderi. Iar uh, având acest obiectiv, am cre- cu acest obiectiv în minte, am, uh, avem aceste trei derogări de la articolul 5. Este vorba despre obligația marcajului CE, care reprezintă o consecință a conținutului declarației de performanță care apare la articolul 6. În acest DP avem și um, am estimat că exista cel puțin una dintre caracteristicile esențiale pentru care performanța trebuia să fie declarată. Am uh, cântărit mai multe soluții care puteau să fie fie obligativitatea tuturor caracteristicilor esențiale acestea să se regăsească în norme, care se regăsesc în norme, dar ar fi fost uh, foarte greu pentru multe întreprinderi și până la urmă am hotărât să impunem cel puțin una. La articolul 3 se stipulează că Comisia poate să, creaz, să creeze o obligație orizontală de declarație. Deci, a există anumite cazuri în care există anumite obligații create de comisie. Am uitat să vă spun că în derogările la care am făcut referire mai devreme, uh, Existau uh, două aspecte care trebuiau luate în discuție. În primul rând, faptul că derogările erau valabile dacă nu existau exigențe naționale care uh, impuneau totuși folosirea marcajului CE și, în al doilea rând, uh, faptul, este vorba despre faptul că includerea uh, pe, în, în șantiere trebuie să fie făcută sub controlul persoanei responsabile de securitatea lucrărilor de construcție, ceea ce reduce riscurile la acest nivel, fiindcă aceste riscuri uh, provin de la o folosire a materialelor care nu respectă regulile. Acesta ar fi uh, mare parte um, obiectul uh, discuțiilor noastre în acești doi ani. Alte puncte discutate, ei bine, aici avem um, OET-urile, care sunt incluse într-un cadru diferit decât uh, cel actual. La ora actuală, un OET nu poate să fie emis decât dacă nu există norme care să acopere în întregime acel produs. Ar putea să existe o normă care acoperă în mod parțial un produs eh, sau unde testele nu sunt aplicabile decât la nivel parțial, iar în acest caz poate să se emită un OET, dar doar pe baza unui document european. Deci mai întâi avem nevoie de un eh, document de evaluare european, care este primul document eh, obligatoriu. Sistemul nu este exact acesta la ora actuală. La ora actuală avem posibilitatea de a exista orientări generale, într-adevăr, dar există și posibilitatea de a avea OET-uri fără uh, linii directoare, iar această modalitate va fi eliminată pe viitor. Vom avea tot timpul un document de evaluare europeană care va trebui să fie emis mai întâi. Iar procesul pentru emiterea acestui document a fost uh, lămurit în articole, în text, dar și în anex. Este vorba deci, de cele două părți care dau uh, această procedură în întregime. Există aici necesitatea unei finalizări poate în ceea ce privește modul în care trebuie să fie întocmite documentele de evaluare europeană, iar acest iar în acest caz se precizează faptul că aici se va ocupa Comisia. Organismele care sunt însărcinate cu întocmirea acestui document, bineînțeles, trebuie să suporte costuri legate de producția acestor documente de evaluare europeană, documente care uh, uh, au o sferă de aplicare orizontală, ele nu, nu, ac- nu acoperă un singur produs, ci mai multe. La început uh, sunt uh, întocmite pentru un anume produs, uh, primul produs pentru care se face această cerere, dar după aceea pot, pot fi acoperite mai multe produse. Deci nu este normal ca un singur producător să suporte costul producției acestor documente, astfel încât noi încercăm să găsim un sistem prin care să existe obligativitatea distribuției acestor costuri la nivel orizontal. De pildă, există posibilitatea de finanțare din partea Comisiei, posibilitate uh, pentru organismele europene pentru întocmirea acestor documente. Încă o chestiune care se leagă de unele amendamente. Ne-am îndepărtat puțin de la poziția comisiei în ceea ce privește emiterea declarației de performanță. Parlamentul European dorește să existe o declarație de performanță uh, la nivel electronic, iar în noi am introdus mai întâi uh, emiterea unei declarații pe suport de hârtie. Iar aici uh, s-ar putea să existe unele divergențe. Bun. Acum, uh, ca să nu intrăm în prea multe uh, detalii și n-am avut nici vreme să-mi scot documentele, îmi cer scuze, am mai avut unele neînțelegeri în ceea ce privește substanțele periculoase. La nivelul Consiliului am avut numeroase discuții cu privire la acest subiect și aici avem pe de o parte țările care doreau să introducă o declarație de a substanțelor uh, periculoase, a emisiilor acestora sau pur și simplu a substanțelor periculoase, cam în direcția celor solicitate de Parlamentul European, European și, pe de altă parte, aveam alte țări care doreau să păstreze structura existentă în celelalte legi orizontale în ceea ce privește securitatea produselor, fie că este vorba de REACH, fie că este vorba de directiva cu privire la clasificarea și marcajul, directiva CLP, iar aici Consiliul a fost eh, dezbinat, să spunem, Comisia a avut o părere foarte clară în ceea ce privește propunerea Parlamentului European, iar până la urmă am uh, dorit un considerent în care să fie enumerate toate legile, toată legislația care ar putea să aibă o incidență asupra acestor declarații de substanțe periculoase. Deocamdată nu am discutat această chestiune, deci uh, ne păstrăm uh, păstrăm poziția Consiliului, aceea de a păstra, sub, de a, aceea ca substanțele periculoase să, să facă parte, să nu facă parte dintr-o listă de substanțe obligatorii, cum așa atât de lungă ca aceea care se regăsea în amendamentele Parlamentului European. Trebuie să ținem minte că în aceste amendamente se dorea o cercetare obligatorie de către uh, producători de sute, poate chiar mii de substanțe în produsele de construcții. Iată deci că uh, produsele de construcție în cadrul RICH uh, um, dacă erau luate pe, pe articol individual, ar fi însemnat o muncă enormă, iar micile întreprinderi ar fi fost distruse de un astfel de o astfel de obligativitate, iar noi uh, nu am dorit să facem acest lucru. Iată de ce am ales o formulă mai ușoară iar uh, acest, uh, această formulă este cea pe care o avem la ora actuală. Domnule președinte, cred că v-am prezentat principalele aspecte în ceea ce privește REACH, mai sunt și altele, bineînțeles, despre care aș putea să vă vorbesc, dar, cre- dar mi-e teamă că am intrat în prea multe amănunte. Dar, în ceea ce privește procedurile simplificate, Iar acest lucru este foarte interesant pentru Parlamentul European. S-au prevăzut proceduri simplificate care să se aplice fie pentru toate întreprinderile, fie pentru micro-întreprinderi. Aici este vorba de, de 10 angajați și o anumită cifră de afaceri. Iar aici avem câteva articole care au fost reanalizate, 36, 37 și 38, și am creat sistem anume pentru micro-întreprinderi cu posibilitatea de a folosi orice metodă pentru a înlocui normele și prevederile normelor, dar cu obligația de a asigura același nivel de securitate, de siguranță al produsului. Bineînțeles, ar fi anormal să dăm posibilitatea micro-întreprinderilor de a evita normele, de a, înlocui, de a înlocui normele fără să se țină cont de siguranța rezultatului. Rezultatului acesta este articolul 37 și uh, același lucru îl regăsim într-una din definițiile articolului 2, unde, unde am introdus aceste aspecte. Mai subzistă uh, o mică ambiguitate, dacă putem spune așa, în ceea ce privește termenii folosiți la articolele 36, 37 și 38 și definiția. La aici uh, se, se folosesc ideurile pentru aceste trei articole și poate pentru definiția de la articolul 2 definiția CTD-ului nu se aplică, iar uh, s-ar putea aici să mai subziste o nelămurire, o ambiguitate și am putea poate să ca menținând posibilitățile oferite de aceste trei articole, să să mai șlefuim puțin uh, folosirea și uh, funcționarea viitoare a acestui regulament. O chestiune legată de marcajul CE se referă uh, la aceste puncte de contact ale, pentru produsele de construcții. Aceste contact point este vorba de un sistem care decurge din legislația orizontală și modul în care a fost prevăzută recunoașterea comună în, în regulamentul din 2008, 764 din 2008, și aici extrapolăm pentru o parte care este supusă normelor armonizate sau cu marcaj CE. Iată deci că aici trebuie să, să modificăm puțin sistemul, nu foarte mult, cu referire la acest uh, regulament 764, iar aici Parlamentul uh, a depus un amendament prin care cere, pe care dorește să se asigure de independența uh, socială a acestor uh, contact point-uri um, în legătură cu organismele care fac marcajul CE. În principiu, acest lucru este foarte normal, desigur, Trebuie să ne concentrăm asupra obiectivului cerut, iar acesta este, după mine, asigurarea unei concurențe cinstite între diversele organisme care furnizează marcajul CE. Deci aici ar trebui să mai avem discuții pentru a putea găsi o formulare care să asigure o concurență onestă, păstrând posibilitatea ca unele state membre să recurgă la organismele notificate sau la organisme uh, cum ar fi aceste taburi în engleză, aceste OET-uri, îmi cer scuze că totodată folosesc terminologia englezească, deci aici va trebui să, să mai șlefuim puțin pentru a avea ceea ce doriți dumneavoastră, această independență și ceea ce doresc mai multe state membre, și anume de a, se, de a putea face apel la organismele notificate care cunosc sistemul, marcajul și tot ce este necesar și ar fi foarte costisitor să reinventăm un sistem la acest nivel. Domnule președinte, cred că am trecut în revistă punctele importante dacă, dacă nu cumva doriți dumneavoastră să obțineți informații cu privire la alte aspecte, dar cred că în linii mari v-am uh, făcut o prezentare destul de detaliată. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, uh, ne-ați făcut o prezentare cuprinzător. Mulțumim foarte mult implicarea președinției belgiene și disponibilitatea sa de a ne informa, de a fi prezentă la ședințele noastre, ceea ce arată angajamentul uh, din partea Consiliului Fiindcă, iată, da, dat fiindcă noi nu, nu, nu suntem implicați în deliberările dumneavoastră, este foarte important să fiți dumneavoastră aici, este foarte important că acum suntem și difuzați pe internet și este și, și sunt sigur că uh, reprezentanții industriei au ascultat cu atenție ce ați avut de spus. Într-adevăr, informațiile sunt foarte importante, iar uh, acest punct de contact unic uh, este foarte important uh, pentru bunuri și serviciuri și foarte multe IMM-uri uh, din domeniul construcției și produselor de construcție care aici nevoie de informații tehnice și statele membre trebuie să aloce multe resurse aici. de, deci ne mulțumim, vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Doamna raportor, acum, după ce a luat cuvântul reprezentantul Consiliului, ați dori să mai adăugați ceva? Uh, da, domnule președinte, într-adevăr a fost foarte folositor că domnia sa a putut să fie alături de noi. Ne cerem scuze pentru schimbările din, de pe ordinea de zi și schimbările de program, dar așteptăm cu nerăbdare întâlnirea cu raportorii din umbră și cu dumneavoastră în această seară. Aștept cu nerăbdare și amendamentele și după aceea votul final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului. Bun. Trecem mai departe acum la prezentarea privind drepturile consumatorilor. Și um, Comisia, prin raportorul nostru, domnul Schwab, a cerut pregătirea a două rapoarte care să ne ajute să analizăm propunerea. Și cred că aveți și dumneavoastră exemplare ale acestui raport. Avem unele probleme în ceea ce privește definițiile, iar o a doua chestiune divergentă se referă la capitolul 5, mai ales consecințele generale ale armonizării. Cred că, dacă am înțeles eu bine, domnul Hans Schulten jurka sper că v-am pronunțat bine numele, care ne-a sprijinit foarte mult comisia și a fost prezent de nenumărate ori alături de noi, se va ocupa de definiții și după aceea domnul profesor Niels Johnson se va ocupa de al doilea raport. Acum, dacă, dacă putem, în 10 minute maxim, aș dori să ne prezentați principalele puncte ale raportului dumneavo- raportelor dumneavoastră, după care voi da cuvântul domnului Uh, raportor, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră, voi da uh, cuvântul, uh, le voi da tuturor cuvântul. Văd că nu sunt deocamdată aici cu toții. Nu prea avem mulți raportori din umbră, să sperăm că vor apărea mai târziu, dar prezentările dumneavoastră sunt foarte importante. Cu toate acestea, voi aloca o oră acestei discuții, astfel încât Uh, primul nostru expert uh, are 10 minute la dispoziție. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. In particular... Mulțumesc, domnule președinte, mai ales pentru uh, urările călduroase de bun venit. Doamnelor și domnilor, am fost invitat să vorbesc despre ce uh, impact vor avea definițiile complet armonizate din directiva drepturilor consumatorilor asupra pieței. Și mă bucur că vă pot răspunde la această întrebare. Și răspunsul meu uh, cel mai simplu și cel mai direct este următorul. Nu există așa ceva. Nu există definiții complet armonizate. Și asta din următorul motiv. Termenul armonizare de plină se referă la un nivel de protecție din directive, însă depinde de uh, liberul arbitru al statelor membre care pot să-și stabilească fiecare nivelul de armonizare. Deci, acestea nu stabilesc același nivel. În directivă, deci, informațiile sunt destul de neutre. Și am impresia că în, în spatele acestei întrebări se află ideea că uh, directiva prevede o armonizare de plină și că legiuitorul european poate să oblige statele membre să-și armonizeze definițiile ambele părți ale definiției, atât termenul de definit, cât și definiția în cadrul regulilor naționale. Vă rog următoarea pagină. Adevărata întrebare este dacă o astfel de armonizare de plină obligă statele membre să uh, introducă în legislația națională ca atare ad literam definițiile. Nu, nu este așa. Însă, în unele cazuri, statele membre uh, au motive foarte puternice să-și adapteze definițiile, nu să le reflecte exact 100%, ci făcând transpunerile de rigoare și mergând uneori chiar mai departe. Și întrebarea este dacă această armonizare are acest impact asupra legilor din statele membre. Nu putem răspunde deocamdată, va depinde impactul de definițiile individuale. Următoarea pagină. Trebuie să vă spun de ce, chiar în cazul unei armonizări de pline, definițiile nu obligă statele membre directiva nu obligă statele membre să copieze ad literam directivele și răspunsul este simplu. E vorba de articolul 288 alineatul 3 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acolo se spune clar că o directivă trebuie să fie obligatorie în ceea ce privește rezultatul care trebuie obținut, însă fiecare stat membru are dreptul să aleagă forma și metodele de atingere a acestor obiective. Deci, tratatul permite statelor membre să găsească metode de a ajunge la aceste obiective fără să folosească definițiile sau având propriile lor definiții. Un exemplu simplu este irelevant pentru uh, nivelul de protecție a consumatorului dacă consumatorul este numit în legislație consumator sau pur și simplu cumpărător – Cred că este destul de clar. Următoarea pagină, statele membre au, în principiu, libertatea de a nu crea o definiție a conceptului definit în directivă. Pot, pur și simplu, de exemplu, să folosească termenul contract fără să îl definească. Majoritatea legilor sunt așa deocamdată. Sau să folosească alte tehnici de definiție. Nu am să vă explic la uh, în mod logic, în plan logic ce înseamnă definiție, acum nu intru în detaliu, dar statele membre pot folosi alte cuvinte sau fraze de uh, definit. De exemplu, pot să înlocuiască termenul consumator cu altceva și pot să utilizeze o definiție aleasă din directivă, însă pot să îi acorde un alt sens de exemplu, ă, statele membre pot să includă persoanele juridice în definiția consumatorului. Următoarea pagină, vă rog. Cu toate acestea, armonizarea de plină a definițiilor va avea un impact asupra legislațiilor naționale. După cum am mai spus, acest impact depinde de definițiile specifice pot fi definite trei categorii aici. În acest proiect și, în general, în orice proiect de directivă. Prima categorie este reprezentată de definiții relevante din punct de vedere al domeniului de aplicare. Acestea stabilesc domeniul de aplicare al directiv, a directivei. Cel mai simplu exemplu este consumator. Directiva privind drepturile consumatorilor se aplică evident, consumatorilor. Astfel de definiții permit statelor membre cel puțin să extindă domeniul, pentru că în afara domeniului de aplicare a directivei, chiar în cazul unei aplicări complete a directivei, in extenso, statele membre au libertate deci, armonizarea de plină este valabilă numai în cadrul domeniului de aplicare a directivei, ceea ce este în afara acestui domeniu, sigur că face obiectul altor prevederi ale Uniunii Europene și tratatelor, bineînțeles. Dar statele membre pot, de exemplu, să ia o categorie de consumatori, să zicem persoanele juridice, și să trateze această categorie drept consumatori și să le și numească așa. Invers, ceva mai complicat, dacă este vorba de o directivă pe deplin armonizată, statele membre nu trebuie, nu ar trebui în principiu să utilizeze o definiție mai îngustă a termenului consumatori, ceea ce e adevărat în principiu, dar există întotdeauna excepții. Dacă un stat membru reușește să asigure nivelul de protecție cu o definiție îngustată, respectivul stat membru poate să o facă folosind regula de tipul câinii sunt considerați pisici sau orice alte două exemple. Deci, în ceea ce privește un contract, Uh, statele membre au concepte diferite de contract de servicii și un stat membru respectiv poate să spune că un contract cu un anumit scop este considerat în cadrul acestei definiții similar cu contractele destinate altor scopuri. Nu există niciun motiv juridic pentru care statele membre să uh, nu respecte aceste definiții. Celălalt, uh, celălaltă categorie sunt, este reprezentată de definițiile relevante din punct de vedere al nivelului de protecție. Acestea sunt definiții care stabilesc nivelul de protecție a consumatorului reglementat într-o, printr-o prevedere individuală a directivei. De exemplu, în unele state membre se poate spune că informațiile trebuie să fie oferite la nivel mediu, dar nu toate statele membre sunt obligate să folosească acest termen, dar dacă îl folosesc, este posibil să îi ofere un conținut diferit, pentru că, într-adevăr, acest termen definește ceva foarte specific ce trebuie făcut pentru informarea consumatorului. Și cea de-a treia categorie de definiții am numit-o eu definiții relevante din punct de vedere al formei standard. Sunt cele folosite în uh, modelul formularului, în uh, formularul model de retragere. Aici se încearcă ca statele membre să fie aduse la un numitor comun sau cel puțin la un numitor mai apropiat. Se oferă formulare standard în anexă și acestea pot sau legiuitorul european poate să oblige statele membre să folosească formularele așa, ca atare. Ceea ce înseamnă că atunci se va ajunge la o armonizare în toate statele membre pentru că vor folosi toate același formular. Însă legiuitorul spune că statele membre ar trebui să folosească formularul, nu sunt obligate, ceea ce ar putea să aibă un efect indirect, pentru că dacă statele membre sunt obligate să folosească un formular, e posibil să și adap- să adapteze definițiile în practică ca să nu contrazică ca să nu-și contrazică legislațiile deci, dacă sunt obligați să numească consumatorul consumer, verbraucher sau consumator, atunci formularul trebuie să arate așa și trebuie să folosească același termen și în regulile unde nu sunt obligați să facă această armonizare. Aș mai avea exemple, dar uh, mi se uh, termină timpul, de aceea am să trec la rezumat. Deci, definițiile complet armonizate vor avea un impact destul de mic asupra legislațiilor statelor membre, asupra pieței interne și ce efectul de unificare va fi reprezentat în cea mai mare măsură în utilizarea acestor formulare standard. Și ultima uh, pagină ar putea, de fapt, să fie un lucru bun dacă legiuitorul european arată vizibil că legislația europeană creează ceva uniform care este pozitiv pentru consumatori. Mie mi s-a părut o idee bună să se numească acest lucru modelul Uniunii Europene sau formularul UE, ca să arătăm că este un lucru bun pentru consumatori și să le spunem, de exemplu, că au acest uh, steguleț albastru și uh, acest lucru poate reprezenta o garanție pentru consumator. Mulțumesc pentru atenție! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară și foarte directă. Vom reveni mai târziu. Însă mi s-a părut foarte interesant ultimul lucru pe care l-ați spus. Comisia noastră deja vă urma sfatul atunci când am discutat uh, despre directiva privind timeshare-ul și am discutat exact despre acest domeniu și despre formulări. Despre formulare, mă scuzați. Și credem că uh, este foarte interesant să se examineze acest aspect și în cadrul directivei privind protecția consumatorilor. Am să-i dau acum cuvântul profesorului Jansen, dacă dorește să ia cuvântul, să ne facă a doua prezentare referitoare la uh, control, la punctele de con contact și de control. Am uh, plăcerea de a vă da cuvântul, vă rog să uh, primiți și dumneavoastră această orientare de 10 minute. Mulțumesc! In presenting our... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În prezentarea mea o să fiu foarte succint și o să vă prezint patru modele, patru scenarii legate de această armonizare a controlului uh, termenilor contractuali necinstiți sau incorecți din contracte în Europa. Vă rog, deci, să prezentați uh, în întregime primul slide, vă rog frumos. Bun. O, urma, o armonizare de plină și substanțială uh, ar însemna ca agenții comerciali să folosească uh, termeni uniformi pe tot cuprinsul Europei. Am studiat acest subiect, eu însumi am, am prezentat și am publicat un articol articol pe acest uh, subiect, despre cum am putea să facem acest lucru, cum să um, punem la punct legislația europeană pe care să poată să o folosească cei care fac schimburi comerciale în Europa. Problema Uh, sau motivul pentru care am dorit acest lucru nu este numai că este bun pentru activitatea comercială, ci pentru că, uh, practic, în practică nu putem să avem un uh, drept comercial uniform în Europa dintr-o dată. Iată de aceea, dacă doresc, aș dori uh, o astfel de uniformizare a dreptului comercial și contractual, uh, n-aș putea să fac decât prin intermediul uh, normelor și standardelor. Problema controlului acestor uh, termeni, uh, uh, armonizarea acestora, uh, se măsoară într-un impact extrem pe care îl, are, îl au aceste, îl avea aceste prevederi asupra dreptului contractual din statele membre. Aceasta ar însemna schimbări foarte mari și completări la capitolul 5. Mm, practic, este vorba de o serie de norme uh, în uh, existente folosite de Curtea de Justiție pentru a efectua controlul aplicării acestor termeni contractuali în statele membre. Deci e vorba de a avea acest control al termenilor contractuali. Acest lucru se pre preconizează uh, într-o directivă din 92, dar practic nu avem decât o parte implementată din această reglementare. Este vorba de termenii contractuali. Practic, clauze contractuale. Practic, ar însemna, bineînțeles, că Curtea de Justiție ar trebui să fie cea care să fie uh, deținătoarea uh, și în orice caz cea care dă tonul uh, acestui tip de legislație. Marea majoritatea contractelor sunt contracte standarde, astăzi, din punct de vedere al clauzelor. Deci, Curtea de Justiție ar trebui să fie cea care are ultimul cuvânt. În marea majoritatea acest, unor litigi de acest fel, Uh, și, deci, trebuie să ne gândim la schimbări instituționale și nu cred că agenda actuală conține astfel de inițiative. Iată de ce, din punct de vedere, uh, să zicem, universitar, așa, ca specialiști, nu putem să recomandăm un astfel de scenariu. Însă pot să vă dau un exemplu uh, sau să exemplific ce am încercat să vă spun mai devreme legate de aceste schimbări privind legea contractelor în Germania, de exemplu, avem uh, clauze specifice legate de serviciile pentru consumatori. Se spune că în anumite cazuri uh, anumite clauze anulează contractul. Dar avem uh, astfel de prevederi Uh, astfel de prevederi, prevederi în capitolul 5, dacă ar fi armonizat, am avea astfel de lucruri, în alte cazuri nu am avea. Uh, este vorba, de exemplu, de controlul prețurilor. În Germania nu avem un astfel de control, dar există niște norme în acest sens. Cred că în toate sistemele juridice există o astfel de noțiune, dar poate că ea nu înseamnă neapărat uh, creditul uh, la consuma, uh, pentru consum. Deci nu putem, practic, să armonizăm pe deplin uh, aceste clauze uh, incorrecte sau necinsite din contracte. Al doilea uh, scenariu, armonizarea de plină, între ghilimele full harmonization, o să fie foarte succint. Practic, ar fi, uh, ideea ar fi ca statele membre uh, să poată să, să aibă aceleași termeni, dar o interpretare diferită. Ar fi, practic, o interpretare mai slabă a armonizării. În practică ar fi niște efecte cum urmează, după cum urmează, nicio diferență nu s a registrat față de armonizarea minimă actuală, dar lucrurile nu ar sta foarte bine, pentru că ar putea să apară contradicții, neînțelegeri litigii, chiar un dezastru din punct de vedere juridic. Practic, uh, să folosim aceleași concepte în Europa, dar pentru a da socoteală de situații diferite, de judecăți diferite. Așa că nimeni nu ar ști și nu știe ce ar însemna o astfel de armonizare de plină. Uneori este vorba de rezu- rezultate armonizate pe deplin, alt- alteori este vorba numai de terminologie armonizată. Asta ar însemna un tratament uh, uh, inegal pentru cetățeni, inechitabil. Deci înseamnă că nu putem să avem o listă uh, pe deplin armonizată care să spună negru pe alb ce se armonizează și ce nu. Deci, Până la urmă e vorba de aplicarea clauzelor generale și fiecare apoi vine și aduce clauze suplimentare conform uh, dreptului național, rămânând apoi ca Curtea de Justiție să tranșeze în ultima instanță. Următoarea, uh, următorul slide e vorba de acea armonizare de plină țintită care ar fi limitate la anumite aspecte prezente în capitolul 5, altele decât cele legate de acel text uh, al pretitudinii. E vorba de testul de transparență, interpretări și punere în aplicare. Cred că ar putea să fie posibil să facem acest lucru, însă în practică nu cred că am avea efecte foarte uh, semnificative. Nu ar fi de ajutor pentru uh, agenții comerciali, pentru consumatori, pentru piața internă. Și chestiunea legată de clauze contractuale, sunt ele corecte sau nu, nu ar suferi o astfel de armonizare. Astfel că un consumator nu ar putea să zică că se bazează pe standarde armonizate în toată Europa, în acest sens. Cred că o astfel de armonizare țintită ar duce la mm, o complexitate nenecesară, inutilă, pentru că Uh, este greu de tranșat când vine vorba de lucruri altele decât uh, testul de corectitudine. Deși este fezabil în teorie, noi nu recomandăm această soluție pentru că nu aduce mare lucru în plus, dar poate să uh, ducă la niște consecințe. În sfârșit, în ceea ce privește uh, armonizarea minimă, ea se poate aplica, e vorba de exemplu de dreptul de retragere, dar uh, nu trebuie aplicată anumitor concepte, pentru că nu ar aduce mare lucru în plus și, încă o dată, ar duce la anumite litigii și probleme de ordin juridic care înseamnă costuri pentru consumator sau pentru părțile dintr-un litigiu și, bineînțeles, uh, nesiguranță juridică. Așa că noi am recomandat uh, ce apare pe următorul slide și anume um, armonizarea minimă și anume armonizarea țintită de plină pentru alte capitole. capitole. Efectele ar fi mai clare asupra consumatorilor și bineînțeles că um, agenții comerciale au nevoie, sau cei care efectuează activități comerciale, au nevoie de anumite uh, termene standard diferite în funcție de sistemul juridic în care ele sunt prezente. În orice caz, aici ar apărea și problema traducerilor, care trebuie și ele supervizate din punctul de vedere al profesiunii uh, juridice. Iată, totuși, iată, iată ceea ce recomandăm noi și uh, acum m-aș referi în sfârșit la protecția consumatorilor. Statele membre nu pot să fie împiedicate să extindă protecția la acei neconsumatori. Uniunea Europeană nu are uh, competența legală, juridică de a uh, legifera în afara uh, Uh, acestei, acestei protecție a consumatorului, acestei sfere de aplicare și există o înțelegere legată de articolul 3.1. Și, bineînțeles că e nevoie de clarificări, inclusiv în ceea ce privește articolul 4 sau eventual în ce privește considerentele. Vă mulțumesc! Well, thank you very much also for... Mulțumesc foarte mult uh, și dumneavoastră pentru o prezentare foarte limpede și și aveți cu toții membrii comisiei o copie a raportului și a observațiilor făcute. Ceea ce ați spus sunt îndrumări foarte necesare în activitatea pe care o desfășoară domnul Schwab cu privire la o directivă despre care știm acum că nu va fi o directivă a armonizării maxime, dar uh, este evident că aceste chestii, că Chestiunile referitoare la o armonizare parțială sunt foarte importante pentru noi la nivel politic. Iată de ce acum dau cuvântul raportorului domnului Schwab uh, și uh, sper că după aceea raportorii din umbră vor lua cuvântul și cine mai dorește să se înscrie la cuvânt uh, vom avea o dezbatere scurtă, după care îi voi ruga pe oaspeții noștri să um, facă unele comentarii la sfârșit. Domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc foarte mult celor doi experți pentru prezentările lor foarte interesante și foarte stimulante la nivel științific. O să um, încep cu prezentarea domnului Janssen, care are o abordare foarte interesantă asupra chestiunilor din capitolul, capitolul, capitolul 5, ce poate face armonizarea și ce nu. În primul rând, părerile dumneavoastră cu privire la o aplicare europeană a directivei eh, sunt eh, destul de eh, nu știu dacă se identifică toate problemele la nivelul unei evaluări post factum. Trebuie să analizăm acum chestiuni practice și să încercăm să ajungem să tragem concluziile potrivite. Dumneavoastră ați spus că până la urmă tratatele sunt cea mai bună metodă de, cea mai bună manieră de a avea, de a crea o nouă legislație și cred că așa putem să armonizăm cel mai bine sistemul Um, să armonizăm cel mai bine legislațiile statelor membre și nu să creăm o nouă legislație. Așa am obține cele mai multe avantaje. Dar aveați dreptate când spuneați că acest lucru nu va fi deloc ușor, va fi chiar foarte nevoios. Capitolele 2 și 3, spuneați, funcționează foarte bine uh, în ceea ce privește armonizarea este o întrebare care a fost adresată, care a fost pusă la noi în comisie. Sunt de acord în ceea ce privește capitolul 2. Armonizarea este posibilă, chiar dacă mai dificil este, nu este numai problema transparenței întreprinderilor, cât și uh, um, înlesnirea armonizării legislațiilor naționale. Acesta este drumul pe care dorim să-l urmăm, iar dumneavoastră ați identificat foarte bine avantajele și dezavantajele unei armonizări de pline. Ați spus, printre altele, că dacă analizăm uh, care dintre aceste uh, două metode sunt cele mai bune, care ar fi calea mai bună de urmat, aceasta e, care ar fi calea pe care ați alege-o la ora actuală. Aceasta este abordarea. Mă bucur că v-ați referit și la protecția consumatorilor. Trebuie ca aceasta să poată fi transferată de la un stat membru la altul. Noi ne-am făcut treaba, ne-am făcut tema cu privire la capitolul 1 și uniformizarea conceptelor la nivel transversal în statele membre nu le împiedică pe statele membre să ofere o protecție uh, superioară celei garantate de Uniunea Europeană, dacă doresc acest lucru v-ați manifestat uh, îngrijorarea cu privire la restricții privind capacitatea de reglementare, studiul dumneavoastră arată foarte limpede că acest lucru nu s-ar putea întâmpla. Chiar dacă uniformizăm toate definițiile de la capitolul 1, vor subzista domenii unde statele membre pot să uh, meargă mai departe decât în trecut. Dacă până la urmă folosim aceste definiții uniformizate, vom ajunge la o abordare mai consecventă la nivelul statelor membre, iar aceasta, într- aceasta într-adevăr, va fi o idee bună. Dar vă întreb, credeți cu adevărat că consecvența legislativă poate fi ameliorată în conformitate cu tratatul prin folosirea uh, acestor definiții uniformizate, fără să dăunăm statelor membre? Vă mulțumesc că acestea au fost întrebările pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Șaldemoze. Mulțumesc, vă aștept să vă puneți căștile, fiindcă vorbesc limba mea maternă astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări, pentru cele două prezentări. Și vreau să vă spun că mă bucură concluziile prezentate, fiindcă experții dumneavoastră, fiindcă experții, iată, dumneavoastră, uh, ați făcut referire la multe din aspectele pe care le-am ridicat noi pe parcursul acestui proces și problemele care se pun în ceea ce privește armonizarea de plină și a definițiilor și așa mai departe. Astfel încât, cum spuneam, mă bucură foarte mult faptul că Părerile noastre sunt coroborate de experți. Aș dori să adresez câteva întrebări și privind uh, cele spuse de domnul Schwab, care sunt recomandările dumneavoastră, ar fi bine de știut, dar uh, venim vorba, când vine vorba de definiții, aș vrea să mă asigur că am înțeles eu cum trebuie, lucrurile au fost exprimate clar, dar vreau să mă asigur totuși că am înțeles cum trebuie. Dumneavoastră spuneți că chiar dacă am avea o armonizare de plină a definițiilor, cu toate acestea, nu am reușit să ajungem la o interpretare armonizată a acestora în stat, la nivelul statelor membre. Sau, haideți să formulez altfel. Degeaba avem astfel de definiții armonizate, fiindcă până la urmă statele membre, la nivel individual, prin sistemul lor juridic, le vor interpreta. bineînțeles, uh, cu sprijinul Curții Europene de Justiție. Vreau să înțeleg foarte bine cum au lucrurile aici și dacă nu depășim acest uh, model formal la nivel european, care este recomandarea dumneavoastră încă o dată. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să uh, ascult răspunsurile dumneavoastră mai amănunțite. Mulțumesc, doamne raportor din umbră, mai dorește cineva să adreseze întrebări? Domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră. Am fost raportor din umbră la Econ, dar, după părerea mea, aceste prezentări au fost foarte interesante. Dar, în ceea ce privește informarea consumatorilor, eu am dorit întotdeauna armonizare de plină, fiindcă dacă dorim ca piața internă să funcționeze, aceasta este singura cale de urmat. Bun, întrebarea mea se referă la... este următoarea. Ce avem de pierdut dacă susținem argumentația dumneavoastră? Cred că Cred că vom plăti un preț și va, se va, în ceea ce privește funcționarea defectoasă a pieței interne. Aș dori să ne explicați mai mult acest lucru, fiindcă dumneavoastră ne sfătuiți să nu ne grăbim, fiindcă problemele sunt uriașe, să avem grijă și așa mai departe. Și cred că noi asta facem de 10-15 ani. O să ascult cu mare atenție ce aveți de spus. Um, any other, uh, Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș dori eu, totuși, să pun o întrebare. Mai ales uh, cu referire la prezentarea domnului Iansen, dar aștept un răspuns de la ambii experți, dacă doresc. Când v-ați referit la un, unele dintre uh, problemele standardelor uh, uniformizate, clauzelor uniformizate, ați spus că dacă aveam, avea un cadru comun de referință, a, ar uh, soluționa problemele, după cum uh, ne-ați spus și dumneavoastră, vă ocupați de acest aspect. Raportul de la Comisia Jurii și amendamentele înaintate întrucâtva anticipează acest, acest cadru. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Fiindcă se recunoaște implicit uh, faptul că poate ar fi o soluție de dorit. Nu am dezbătut încă acest lucru și cred că o, o, o problemă o reprezintă faptul că ne ocupăm de această propunere, dar încă nu cunoaștem propunerea care ar putea să-i urmeze. Deci, cumva, există o lipsă de, de orientare strategică. Este cumva, o, există aici o separare. Doamna Styler uh, dorea să ia cuvântul, după care vă voi da din nou cuvântul și uh, reprezentantul comisiei este alături de, alături de noi. Ați dorit și dumneavoastră să luați cuvântul? Da? Bun. Îi dau cuvântul domnului Steiner, după care o să vă dau dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și oaspeților noștri. Sunt de acord cu doamna raportor din umbră și perspectiva sa cu privire la armonizarea de plină. Săptămâna trecută și amândoi um, oaspeții noștri sunt experți juridici. Bun, credeți că la ora actuală consumatorii au, um, au posibilitatea de a pune în aplicare regulile existente? Fiindcă s-a discutat, s-au discutat și reduceri bugetare la nivelul statelor membre, a existat și o propunere din partea unei asociații a consumatorilor din Marea Britanie care se confruntă cu mari amenințări consumatorii au drepturi foarte clare, dar uh, aici plutește o confuzie și uh, în ceea ce privește armonizarea deplină, uh, lumea nu este perfectă și în circumscripția mea drepturile ar scădea, astfel încât noi încercăm să ajungem la un compromis între lucrurile, aspectele asupra cărora putem ajunge la un compromis și cele asupra cărora nu putem ajunge la un compromis, dar trebuie ca lucrurile să, foarte, să fie foarte clare. Uh, Dar vreau să vă întreb dacă ați avea la dispoziție o, o foaie uh, de hârtie pe care ar trebui să o umpleți, ce ați scrie? Bun, am avea... Ar, am stat toată după amiază aici, o după amiază însărit, însorită și eu stau aici în soare, nu prea vă văd din cauza acestui, acestui soare orbitor. Acum dau cuvântul reprezentantului comisiei, după care voi da din nou cuvântul experților. Yes. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, am să mă refer la uh, a doua prezentare privind termenii contractuali, pentru că, din punctul de vedere al Comisiei, uh, ce s-a spus despre definiții în prima prezentare este corect și corespunde cu uh, directiva. În ceea ce privește termenii contractuali incorrecți, cred că trebuie să specificăm din punctul de vedere al Comisiei, intenția dintre armonizarea pe care am încercat noi să o obținem uh, prin această propunere și ce s-a spus, pentru că intenția noastră se află undeva la mijloc între ce a spus uh, profesorul, el a vorbit despre o armonizare de plină mai slabă și una țintită. Deci, primul punct ne, uh, armonizare, armonizarea neobligatorie privind prevederile contractuale. Este vorba numai despre legislația referitoare la termenii contractuali specifici. Asta ca să se clarifice această propunere. În al doilea rând, intenția de a nu ajunge la o situație în care aceste clauze să fie judecate în același fel în întreaga Europa. Probabil că nici nu este posibil să se obțină așa ceva, chiar dacă se armonizează uh, aceste uh, prevederi privind clauzele incorrecte. Clauzele trebuie să fie interpretate în mod diferit în diferitele state membre, în funcție de practicile naționale de comerț și legislația privind uh, chiriile, de exemplu, în Germania și în Belgia, chiriașul trebuie să suporte majoritatea uh, cheltuielilor, iar în alte țări proprietarul trebuie să susțină, să uh, își asume aceste cheltuieli. Nu am dorit să aducem modificări de această natură. Se uh, ajunge atunci la întrebarea ce anume uh, mai reușește să realizeze armonizarea de plină, dacă nu asta. Și asta voiam să vă spun, este foarte important să înțelegem că ceea ce dorim noi să dobândim este să ameliorăm situația în care se redactează aceste contracte. Deci noi dorim o evaluare ex ante a uh, contractelor. Noi nu dorim să ameliorăm situația în care încep, de fapt, litigiile și în care există un litigiu contractual. Unde există interpretări diferite ale diferitelor instanțe, noi nu vom putea uh, contribui la armonizare. Și, de altfel, a, opinia noastră ar avea o a, uh, însemnătate foarte redusă pe piața internă, pentru că foarte multe contracte a, uh, pot duce, nu foarte multe contracte, mă scuzați, duc la litigii și și mai puține duc la cauze în instanță. Asta voiam să vă spun, prin armonizare noi dorim să mărim posibilitatea ca agenții comerciali să stabilească a priori clauzele contractuale. Și în cele din urmă voiam să îi informez pe deputați despre situația de la Consiliu. La Consiliu ne îndreptăm către o armonizare deplină cel puțin a uh, chestiunilor privind incorectitudinea, sunt, este o listă deschisă de state membre care doresc armonizarea, însă uh, testul de uh, privind incorectitudinea este uh, privit în mod unanim în Consiliu. Se dorește obținerea unei armonizări pe acest punct și statele membre sunt uh, destul de liniștite, se pare, în ceea ce privește efectul unei armonizări de pline asupra pieței interne. De aceea aș solicita Comisiei dumneavoastră să uh, nu uh, aibă rețineri în ceea ce privește obținerea unui progres la nivel european, pentru că statele membre care de obicei au rețineri, iată că acum se îndreaptă în direcția respectivă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru tot ce ați spus, inclusiv monitorizarea progresului la Consiliu și am să dau acum cuvântul celor doi experți. Dar vă amintesc că trebuie să încheiem la fără un sfert pentru că mai avem rapoarte de discutat. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante. Am să încep. Domnule Schwab, unificarea conceptelor este un lucru excelent în principiu. și creează uh, mici clastere în jurisprudența europeană. Eu vreau să vă spun că prin directiva uh, privind vehiculele, de exemplu, nu s-a constatat acest lucru. Și au apărut niște formulare și statele membre sunt depășite. Nu mai știu acum ce formular să folosească. Au folosit concepte apropiate, dar nu identice. Și dacă tot vorbim despre asta, am, aș dori să mă pronunț în ceea ce privește uh, clauzele abuzive respectiv capitolul 4 din directivă. În majoritatea statelor membre există niște teste analoge care, pot, care sunt de fapt copiate unele după altele și toate după textul existent. Nu știu dacă uh, sunt de acord cu domnul uh, Janssen 100%, dar eu cred că dacă ar fi posibil să obligăm statele membre să facă o armonizare completă, ar exista o tendință mai mare ca statele membre să uh, respecte acest text. Până acum, Curtea Europeană de Justiție, după cum știți, are o jurisprudență în care nu se examinează respectivele clauze abuzive. Însă, cred că dacă am... Uh, dacă s-ar fi cazul, Curtea de Justiție s-ar baza pe jurisprudențele naționale și în Europa mai, se mai vehiculează niște idei privind la crearea unor condiții generale europene. Mă scuzați, dar e cam departe să se afirme acest lucru. Vreau să vă spun că nu e cazul pentru că condițiile contractuale generale sunt întotdeauna scrise împotriva ceva, adică se dorește să se arate că există aspecte în legătură cu care condițiile nu se aplică sau pentru că există reguli neobligatorii. De ce există condițiile generale contractuale? De exemplu, în ceea ce privește pe chiriași și proprietari, există niște condiții generale care au consecința că uh, chiriașul plătește cheltuielile de reparație, când ar fi normal să fie invers. La asta folosesc condițiile generale, tocmai pentru ca uh, chiriașul din acest exemplu să fie obligat să plătească. Și situația este cu totul alta dacă uh, ne gândim la condițiile obligatorii care se doresc aici. Deci, cu câteva excepții, se permite o clasificare juridică și o jurisprudență mult mai clară. Ce încercăm noi să facem acum este o directivă care se extinde la diferite sfere ce trebuie armonizate. De exemplu, închirierile de locuințe care afectează foarte multe persoane și cred că eu și cu domnul Janssen suntem de acord că este nevoie de o armonizare minimă sau totală, că indiferent dacă ne gândim la o armonizare minimă sau totală, obiectivul este o extindere. Singura problemă este că atunci când există o armonizare totală, statele membre se simt constrânse să acționeze. și se simt obligate să compare mai mult jurisprudența națională decât în situațiile în care există o armonizare parțială. Aceasta este. La Steiner întreba ce să facem, ce să facem când avem o pagină albă. Ce să facem, doamnă Steiner? Ar trebui să armonizăm obligația de informare pentru contractele la distanță sau dreptul de retragere. Și foarte bine, acesta reprezintă un mare progres în comparație cu situația anterioară. În rest, este clar că uh, nu vom avea succes la nivel politic cu această armonizare, la nivelul statelor membre. Și apoi, condițiile contractuale generale reprezintă un efect. Și ce aș face și în legătură cu ele dacă aș avea o pagină albă? Nu cred că am putea ajunge prea departe. Nu, cred, nu știu dacă ar prin această directivă se va obține un model comercial unitar în întreaga Europa. Și nu știu dacă ne dorim așa ceva, dacă dorim o armonizare completă prin această directivă. Sau poate că dorim o alternativă și anume o armonizare parțială, așa cum se întâmplă acum. Cu alte cuvinte, să încercăm, prin ceea ce se numește regimul 28, să rezolvăm problemele urgente ale pieței interne, ale pieței unice, prin niște intervenții cât mai puțin invazive, dacă putem spune așa. Un model etapă cu etapă. Și, în orice caz, Nu există niciun motiv să nu dorim să existe un drept european, dar prin această directivă există riscul să se meargă mai departe decât uh, se dorește. Știu că uh, nu am reușit să respect timpul acordat, deși am vorbit foarte repede, vreau să las și pe colegul meu, domnul Jansen, să vorbească. Mulțumesc foarte mult, știu că nu avem foarte mult timp. Uh, Domnule Jansen, vă rog frumos să luați și dumneavoastră cuvântul și sperăm că veți fi și dumneavoastră foarte succint. Eu va trebui să mă mut în curând pentru că uh, nu vă mai văd de aici, îmi intră soarele în ochi. Um. Am să vorbesc și eu limba germană ca să fiu mai rapid. Domnule Schwab, știți că ne-am dat seama de fapt că Curtea de Justiție nu studiase diferitele clauze contractuale. Se refera la contracte generale. Iar Curtea de Justiție a refuzat acest lucru și a refuzat de asemenea armonizarea clauzelor generale, pentru că se intra prea mult în jurisprudența națională și s-au temut de acest lucru pentru că nu aveau nici competența, nici resursele ca să judece toate, în toate cauzele care ar fi inundat Curtea de Justiție din toate părțile. Deci, nu uh, este neapărat posibil întotdeauna, însă, domnule Schwab, și eu doresc o integrare. De altfel, este unul din subiectele Uh, pe care nu sunt de acord cu colegul meu. Eu aș fi pentru o uh, armonizare completă, nu pentru una parțială. Apoi, eu cred că întregul capitol 5 trebuie să fie scris din nou, reformulat, pentru că multe lucruri trebuie modificate. S-a pus întrebarea ce am face dacă am avea o pagină albă. Ce înseamnă asta dacă controlul practicilor uh, neloiale Uh, duce la dezvoltarea de practici loiale și transmiterea tuturor acestora curții de justiție. Am vorbit despre toate acestea și, și uh, până la urmă am vorbit despre aceste lucruri numai ca să stârnesc o dezbatere. Curtea va primi într-adevăr uh, acțiunile și eu cred că condițiile contractuale generale trebuie să fie create de tribunale și după aceea de Curtea de Justiție Europeană. Golgot armonizării complete, îi putem spune așa, și sunt de acord că este foarte greu, dar nu cred că se va putea, că vom putea să ne apucăm de această uh, uh, întreprindere în următoarele două luni, pentru că foarte multe capitole trebuie modificate și nu puteți să o apucați pe această cale a Golgotei fără să uh, vă ajute judecătorii pe drum. Cred că dacă doriți o armonizare, trebuie să fie bine țintită, foarte bine țintită. Armonizarea completă Domnul Patrick a referit la această chestiune. Cred că este cea mai proastă soluție. Mai în detaliu. Haideți să ne gândim până la capăt, să ducem acest raționament până în pânzele albe. Eu sunt în european Lambda, un uh, jurist european nu foarte uh, de vârf și eu nu înțeleg ce înseamnă să aplici reguli comune fără să aplici regulile jurisprudenței și cred că toți colegii mei au, ar uh, avea aceleași probleme de interpretare și cred că și pentru Curtea de Justiție ar fi o problemă. De aici decurge întrebarea mea. Credeți că jurisprudența germană privind practicile, de concur- de, uh, practicile abuzive în domeniul contractual ar putea să fie un punct de plecare, da sau nu? Și ce înseamnă o normă echitabilă sau neechitabilă pentru un anumit stat? E foarte greu de înțeles. Eu nu spun că trebuie să comparăm uh, totul cu uh, regula generală. În uh, Marea Britanie, de exemplu, nu există această regulă generală. Există habeas corpus și e un sistem foarte diferit de cel francez, de exemplu, și de sistemele noastre de pe continent. Am putea să avem niște reguli comune, generale, chiar dacă cutumele diferă. Domnule Schwab, avem cutume foarte diferite în Germania comparat cu cele existente acum. Și acum un secol era iarăși foarte diferit. Ați v-ați referit la dreptul locativ. Într-adevăr, e foarte greu să impunem reguli comune, dar e dureros, dar vom reuși să o facem. Cred că dumneavoastră aveți o concepție asupra armonizării maxime greu de înțeles pentru un jurist și greu de pus în aplicare, mai ales asta este problema. Și am să fac o ultimă observație acum. Ați spus că dacă dorim să aprobăm evaluarea ex ante a contractului, decât să avem un contract ex post. În sistemul meu juridic, majoritatea clauzelor contractuale trec prin filtrul uh, aparatului judiciar. Odată ce ajung uh, în instanță și la Bundesgerichtshof din Germania, există o întreag, un întreg parcurs. Instanța federală se implică, deci nu se redactează un contract pur și simplu uh, ca să se respecte o lege, ci pur și simplu ca să se clarifice o situație. Nu este totul în alb și negru și eu nu cred că un instrument european superior reprezintă neapărat un plus, pentru că implică costuri. Și dacă nu putem să uh, creăm o concurență în legătură cu calitatea clauzelor contractuale, ce se va întâmpla? Calitatea generală a contractelor va scădea. Eu cred că aici va trebui ca majoritatea clauzelor contractuale să treacă pe la Curtea de Justiție și judecătorii de acolo să tranșeze problema. Și dacă nu se reușește punerea în aplicare a unor norme comune, tot Curtea Europeană de Justiție va trebui să tranșeze problema. Și dacă nici Curtea de Justiție nu reușește să impună reguli comune în Europa, ce, la ce se va ajunge? La niște litigii inutile, care nu vor duce la nimic bun, nu vor simplifica viața nimănui, nici a comercianților, nici a consumatorilor, pentru că lor nu le va plăcea modelul dumneavoastră armonizat, pentru că niciodată nu vor ști sigur dacă un contract este sau nu valabil în fața unei instanțe. Mai am și alte lucruri de spus, domnule președinte, dar nu pot să răspund doar în câteva minute. Dacă mi-ați mai dat timp, eu aș vorbi toată seara. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult amândurora pentru prezentările foarte clare Mulțumesc pentru participarea entuziastă la dezbatere și sunt convins că colegii uh, vă vor trimite și după ce vor citi mai în amănunțime prezentările dumneavoastră, vă vor mai trimite întrebări. Și cu siguranță când vom lua decizia finală ne vom baza pe prezentările dumneavoastră. Ne-ați ajutat foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, le-am uh, I-am lăsat să depășească timpul pentru că a fost o ocazie specială. Mai avem încă două avize de discutat. Vreau să verificăm împreună acest lucru. O să vă văd mai bine după ce soarele uh, se mută mai încolo. Doream să vorbim despre sunset clause. S-ar fi potrivit în context. Și cred că trebuie să discutăm acum despre raportul doamnei Weiler însă. Este un subiect interesant. Se pare că Comisia o ia înainte, venind cu o propunere privind reglementarea inteligentă. Tocmai am primit-o și am menționat-o pentru că știu că această comisie este menționată în propunerea comisiei, în mod special. Și uh, mai ales decizia coordonatorilor de a analiza sistematic evaluările de impact. Deci, iată că uh, aceasta este comunicarea oficială a Comisiei. De asemenea, și domnul Bușoi este aici cu avizul său privind politica concurenței. Am verificat cu secretariatul și eu aș sugera să deschidem dezbaterea în această după-amiază, dar să-i mai oferim timp și la următoarea reuniune, care va fi la sfârșitul lui octombrie, ca să continuăm discuția, pentru că cred că Termenul de depunere a amendamentelor este după următoarea noastră reuniune. Sper că sunteți de acord. Mă uit dacă domnul Bușoi ar fi de acord. Vreți să țineți acum un discurs preliminar și uh, după aceea să mai discutăm și la următoarea reuniune? So we start with my opinion? Începem deci cu raportul meu? First. Nu, vom începe cu doamna Weiler. Despre Avizul dumneavoastră... Da, domnule președinte, sunt de acord. Spun doar câteva cuvinte și continuăm data viitoare. Da, veți avea mai mult timp de vorbire la următoarea reuniune, pentru că termenul de depunere a amendamentelor este 28 octombrie, deci veți avea o discuție în 26 sau 27. Sper că vă convine. Mă bucur că este așa. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Weiler ca să-și prezinte avizul și după aceea vom discuta cu raportorii din umbră, printre care mă număr și eu. Doamna Weiler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că este un subiect uh, care vă interesează foarte mult. Și cred că pot să și anticipez ce o să ne spuneți, însă îmi pare bine în orice caz că Parlamentul nostru uh, a reușit să atragă atenția asupra unui subiect care nu este neapărat tehnic sau nu numai tehnic, nu este niciun subiect uh, exclusiv din punct de vedere al competențelor noastre, dar care are cu siguranță o consecințe asupra publicului care uh, ne urmărește și vrea să știe ce o să facem din acest punct de vedere. Uh, domnule președinte, uh, noi suntem foarte afectați de acest subiect, chiar dacă nu avem o cooperare întărită pe acest dosar. Pot să vă spun că am discutat cu anumiți membri ai uh, Iuri și am auzit uh, acolo voci foarte critice. Până acum am avut uh, totuși reacții pozitive de la ei, sau până când a venit vorba despre acest subiect. Dar să știți că de la, uh, la juri am auzit deci voci critice pe marginea acestui aviz. Dar vreau să vă spun, ca să pun lucrurile în context, că este adevărat că anumiți colegi se îngrijorează de situația care s-a petrecut în trecut, și anume, Comisia comanda studii de impact privind stabilizarea, privind implementarea unor propuneri legislative. Însă asta s-a întâmplat în trecut. Și între timp, Comisia are altă poziție Comisia, acum când uh, noi dorim să ne amestecăm puțin în uh, bucătăria sa internă, este de acord cu acest uh, lucru. Uh, practic, uh, fără să exagerăm, trebuie să spunem că din ce în ce mai mult noi putem și încercăm să evaluăm uh, impactul. Uh, Uh, noi mergem dincolo de analiza cost-beneficiu. De exemplu, în Germania, noi dorim să vedem consecințe clare asupra pieței muncii, asupra concurenței, asupra creșterii economice. Uh, până de curând era vorba de o evaluare pur financiară. Însă Comisia a prezentat o comunicare uh, și își dă seama că aceste studii de impact sunt un uh, pilon, un stâlp care se găsește la baza noii abordări a, regle... a legislației și e foarte bine acest lucru. Însă noi trebuie să fim implicați în tot acest proces și facem și uh, propuneri foarte clare în vederea comisiei. Uh, de exemplu, asociațiile de pentru protecția consumatorilor se exprimă, dar ele nu sunt suficient auzite. E vorba deci de impactul pe care îl au deciziile Comisiei sau asupra consumatorilor. Aici mai sunt multe de făcut și cred că, în general, Comisia ar trebui să facă mai multe consultări publice asupra acestor consecințe și, bineînțeles, și consecințe și impact economic, social, dar și de mediu. Și, în sfârșit, să știți că aceste studii de impact trebuie să fie documente în mișcare, dinamice. Mă gândesc la o serie de proiecte legislative pe care am lucrat de curând și uh, în care ne-am implicat uh, în așa măsură încât am modificat complet ceea ce dorea Comisia, de exemplu, legislația privind B2B, business to business. Deci este foarte bine să fim foarte eh, dinamici, foarte proactivi și să putem să avem informații clare de la comisie. Asta ne dorim noi. Eh, comisia, în ce privește liniile orientative eh, asupra consecințelor asupra IMM-urilor, a reluat sau a preluat aceste sugestii. E foarte bine. Și așa aș spune că este firesc ca noi să primim aceste linii orientative orientative și aceste lucruri să se discute cu Parlamentul, să fie eventual modificate de Parlament, chiar uh, mergând până la schimbarea paradigmei. De ce Comisia nu dorește acest lucru? Eu cred că trebuie să fim foarte transparenți, sau Comisia să fie foarte transparentă, cum se întâmplă în Congresul American, și deci să pledăm pentru o mare transparență uh, în acest proces. În sfârșit, participarea Parlamentului în uh, general. Încă nu am o poziție definitivă pe acest subiect și aștept și contribuțiile colegilor. Știu că Comisia Jurii își dorește sau preconizează posibilitatea uh, subcontractării sau externalizării contractelor. Uh, pardon, studiilor de impact. Eu nu vreau să mergem atât de departe încât să uh, le dăm unor consultanți uh, această sarcină. Cred că trebuie să evaluăm, uh, să încercăm să folosim resursele interne înainte de a face acest lucru. Ce se întâmplă în Statele Unite e foarte bine, domnule președinte, însă în Statele Unite e o armată întreagă de 3.000 de experți care s-au înhămat la un astfel de exercițiu. Ce înseamnă acest lucru comparat cu propria noastră capacitate? Nu cred că ar fi realist să facem acest lucru. Am putea să avem o metodă de lucru, lucru diferită și să spunem Comisiei Jurii că eventual anumite capitole din studiile de impact trebuie să fie cumva uh, predate unor uh, firme de consultanță externe. Pentru că nu putem să facem noi totul. În aceste condiții, da, putem să uh, subcontractăm studiile respective în afară. Dar pentru asta avem nevoie de un control de calitate, bineînțeles. Control al calității. Însă este foarte clar că Parlamentul European va preda anumite studii unor instituții care au deja experiență în munca cu noi, exemplu invitații noștri de mai adine ori care până la urmă lucrează în această relație cu noi. Și deci uh, n-ar fi uh, neobișnuit să existe o astfel de, de, de, de, de metodă dacă uh, o metodă de lucru s-a dovedit eficace, de ce să nu ne inspirăm și noi din ea? Și în caz contrar, uh, vai învinșilor. Trebuie deci să fim pragmatici și să ne punem întrebarea despre cum vom reacționa. Pentru că uh, nu trebuie să minimizăm problema uh, acestui control al calității și există temeri în acest sens, însă trebuie să ne punem la uh, bătaie creativitatea și Parlamentul trebuie să participe mai mult, mai activ la acest proces, cu mai multă transparență, mai mult activism, o mai bună cooperare pe care ne-o dorim și nu neapărat să ducem la crearea unor noi uh, entități sau instituții. Bun, în orice caz sunt deschisă oricăror sugestii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Weiler. Acum avem raportori din umbră, domnul Ande Campos, domnul Kreutzmann, alți vorbitori, doamna Rulă, care a fost aici mai devreme, nu știu dacă se va întoarce la timp. De asemenea, îl întâmpim pe domnul Massimo Angelo de la Comisie, care se ocupă de aceste studii de impact. Deci, haideți să vedem uh, comentarii foarte pe scurt din partea raportorilor din umbră. Începem cu primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc în limba olandeză. Uh, avem de-a face aici cu un subiect extrem de precis și nu voi intra în amănunte, am primit sau am citit documentul de la Comisia Jurii și am fost frapat de un lucru, și anume că ei sunt mult mai critici decât este doamna Weiler. Bineînțeles, uh, vă putea reveni asupra unor detalii, însă aș dori să fac câteva observații. În primul rând, Pot oare aceste studii de impact să ducă sau să determine anumite politici? Cred că, în practică, Comisia nu, nici prea ia în seama aceste studii de impact. Raportul uh, în limba engleză vorbește despre need for impact spun, nevoia de studii de impact. N-ar trebui oare să avem necessity, chiar necesitatea studiilor de impact? A doua întrebare se referă la acei consultanți. Dacă am înțeles eu bine, Comisia și Parlamentul ar recurge la aceleași firme de consultanță. Uh, mă gândesc la niște aspecte aici. De exemplu, poate să pară un amănunt, însă uh, ce înseamnă în practică această faptul de a recurge la aceleași firme de consultanță. Trebuie să fim prudenți. Eu sunt puțin îngrijorat de aceste evoluții și anume această modă de a externaliza totul. Deci vă rog să luați în calcul și aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Van de Camp, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că trebuie să ne gândim dacă o directivă sau un regulament uh, aduc progrese uh, la pia- în ce privește piața internă. Și dacă nu, nu. Nu e nevoie, deci, de, n-ar fi nevoie, deci, în toate cazurile, de un studiu de impact. S-ar crea o birocrație inutilă. Apoi, am avut studii de impact în alte domenii, uh, protecția consumatorilor, dar nu ne-au adus mare lucru până la urmă. De exemplu, în Germania am uh, luat cunoștință de aceste rezultate de multă vreme. Deci au existat aceste studii, însă nu știu care, până la urmă care este utilitatea lor. Doamna Weiler are dreptate și anume că, într-adevăr, Parlamentul va avea ocazia să-și spună cuvântul și să pună întrebări pertinente. Și atunci când e vorba de un uh, studiu de impact, acolo poate că vom găsi și întrebările, răspunsurile la întrebări. Deci, până la urmă, ar fi ceva pozitiv și anume Parlamentul ar avea un rol uh, sporit și am putea, practic, să vedem cum uh, modificările noastre sunt luate în uh, considerare, ca și completările. Însă impactul asupra IMM-urilor, asta este altă situație. Eu cunosc uh, situația sau nu, cunosc atât de bine pentru că am, form, am activat într-o companie de dimensiuni mai mare și este clar că problematica e diferită de la o firmă la alta, de exemplu, ce se întâmplă cu directiva RICH. Știm care sunt dificultățile. Ar fi bine să îi ajutăm, le ajutăm mai mult pe IMM-uri când vine vorba de expertiză, pentru că acestea nu au toate capacitățile, resursele umane de a se orienta, nu au atâția consultanți și așa mai departe uh, în secțiunea a șaptea se referă exact despre acest lucru și anume de a nu aduce poverii administrative suplimentare. E bine, și aici trebuie să facem o distinție pentru că nu toată lumea suferă de birocrație în același fel în anumite studii de impact uh, se pot identifica foarte clar uh, impactul, de uh, exemplu, asupra ocupării și cât de mult afectează acest lucru o firmă mai mare sau mai mică. În sfârșit, doamnă Weil a despre efectul asupra consumatorilor sau efectele asupra consumatorilor și acele consecințe sociale, dar să nu uităm nici ce se întâmplă de partea întreprinzătorilor, a firmelor deseori, într-o lume globalizată, firmele mai mari sunt cele care pot să, ia, să iasă cu basma curată și cele mai mici sunt cele care suferă. Deci trebuie să luăm în calcul toate efectele și toate consecințele asupra tuturor actorilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Croțman. Câteva observații din partea mea, așa, din punct de vedere practic, și al procedurilor, nu cred că pot să răspund direct doamnei Weiler în acest uh, stadiu. Doamna Nibler, raport din propria inițiativă de la juri se apleacă asupra acestui uh, aspect în acest moment. Vom avea și o comunicare a Comisiei privind reglementarea inteligentă și mă întreb dacă nu cumva ce face doamna Nibler nu este deja puțin caduc, având în vedere cum se mișcă lucrurile la Comisie. Ehm, ehm, deja i-am spus acest lucru când uh, ne-am întâlnit la, la, la, la conferința președinților. E important să vedem ce abordare avem aici. Eu sunt puțin sceptic și nu cred că dânsa a demonstrat negru pe alb de ce e nevoie de evaluări de impact independente. Bun, dar acum, întocându-ne la oile noastre, cred că raportul doamnei Weiler pentru aviz este foarte pertinent și este foarte util, eh, folositor, trebuie să ne inspirăm din el și sunt sigur că colegii noștri vor avea lucruri de adăugat, însă vroiam eh, să fac un comentariu în special um, asupra următorului aspect și anume, aceste studii de impact sunt documente vii în evoluție și aici mă refer și la ce a spus și domnul Kreutzmann și ce am mai spus și eu. Aceste studii de impact nu sunt impedimente, de fapt, sunt, nu sunt de acord cu ce a spus domnul Kreuzmann pentru că uh, eu consider că aceste studii de impact nu sunt documente sau uh, povere administrative, din potrivă. Sunt rezultate interesante. Uh, comisia Uh, nu, se, nu face aceste studii numai de dragul Parlamentului și numai de dragul uh, acestui exercițiu, ci ei uh, își doresc și ar trebui să facă aceste studii pentru a progresa în ce privește calitatea actelor legislative pe care le preconizează. Și bineînțeles că aceste studii detaliază foarte clar uh, intențiile comisiei și astfel putem să urmărim geneza acestor uh, propuneri legislative. Mi se pare foarte interesant acest lucru. Uneori nu există, unii spun că nu e timp să se facă studii de impact pentru că nu este timp. mi se pare un argument uh, falacios. Uh, o analiză detaliată este importantă. O propunere detaliată este foarte importantă și argumentată. Și nu cred că putem să spunem că nu este timp pentru a face acest lucru. Și cred că ce se întâmplă cu legislația inteligentă este tocmai acest lucru. Și anume, uh, acest exercițiu de studii de impact este foarte util. Uh, nu cred că Comisia nu știu dacă încearcă neapărat să facă studii în fapt care nu sunt independente. Avem poate uh, impresia că așa se întâmplă dacă ne uităm pe uh, propunerea pentru o reglementare inteligentă. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că uh, Comisia este extrem de independentă și obiectivă și Uh, nu trebuie să, să, sau nu ar trebui ca comisia să comande niște studii care să confirme propriile lor ipoteze în afara oricăror uh, alte uh, dovezi. Deci, comisia trebuie să garanteze obiectivitatea, pentru că de acolo vin rezultatele pozitive și sper că vom avea o viziune mai echilibrată aici. În orice caz, mă opresc aici. Cred că abizul doamnei Weiler este unul foarte valoros și că aduce un plus uh, uh, raportului de la juri colegii vor uh, contribui și sperăm că și jurii va auzi uh, cele spuse aici. Bun, nu știu dacă mai sunt colegi care doresc să comenteze. Dacă nu, îl invit pe domnul Angelino ca să comenteze foarte pe scurt și apoi trecem la punctul domnului Bușoi. Mulțumesc, deci, uh, domnul Angelino de la Comisie. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt uh, de acord cu ce ați spus despre evaluarea de impact și necesitatea unei temelii solide din partea Comisiei pentru propunerile făcute Parlamentului European, iar sistemul Comisiei este cel care dă această direcție. Aici se regăsesc uh, toate punctele cheie din comunicarea adoptată de comisie vineri și aș dori să mă refer pe scurt la unele dintre acestea, începând cu ultimul. Este vorba de invitația comisiei dumneavoastră adresate altor comisii de a analiza evaluările de impact la începutul procesului legislativ, o chestiune care este foarte importantă pentru comisie. Uh, toate procesele noastre și rapoartele curții de audit uh, au subliniat faptul că aceste evaluări de impact uh, nu sunt folosite la începutul procesului legislativ, acolo unde este necesară examinarea um, elementelor care susțin uh, propunerea comisiei. După cum am spus, um, raportul subliniază unele critice pe care le-a subliniat și Comisia. Este vorba de consultare, de consultarea tuturor părților interesate. Acest lucru este crucial, iar din acest motiv noi am prelungit termenul de consultare minim de 8 săptămâni până la 12 și toate sistemele de consultare vor fi evaluate pentru a vedea dacă mai e loc de îmbunătățiri. Și aici sunt incluse consultările cu IMM-uri, cu asociațiile consumatorilor sau cu alte părți implicate. În ceea ce privește faptul că evaluarea de impact ar trebui să fie considerată un document viu, cred că aici eh, ne referim la o chestiune crucială, după cum bine știți. Acordul, există un acord interinstituțional privind o, legi, o legiferare mai bună, unde s-au înaintat amendamente la propunerea comisiei, iar comisia a permis posibilitatea de a lucra în cooperare cu celelalte două instituții pentru a duce mai departe analiza din evaluarea de impact, iar acesta este un element foarte important al procesului, așa cum s-a subliniat și în raportul Curții de Conturi. Reamintesc că președintele Barroso, în comunicarea sa, a, a deschis evaluarea ex post, un, un nou șantier, să spunem așa, este nevoie de aceasta pentru o legislație bună și este nevoie ca după o perioadă să evaluăm legislația adoptată, să vedem dacă a adus efectele scontate și dacă sau au fost uh, atinse obiectivele sale sau dacă e nevoie de îmbunătățirea legislației, de pildă, prin reducerea costurilor administrative, de pildă. În ceea ce privește impactul, sunt de părere că abordarea pe trei niveluri ale comisiei a fost confirmată de raportul Curții de Conturi, iar comisia intenționează să își extindă mai multe valoare impactului social, iar comisia aici și ia în considerare, bineînțeles, și impactul asupra consumatorilor. În cele din urmă, în ceea ce privește independența, sunt de părere că comunicarea recent adoptată dă semne foarte clare în acest sens, în ceea ce privește poziția Comisiei cu privire la această chestiune. Suntem de părere că sistemul pe care le avem acum uh, dau rezultatele pentru care a fost uh, pus în practică de către domnul președinte Barroso și publicând părerea Consiliului Director și al, și al studiului de evaluare a impactului, din propunerea comisiei încercăm să ne asigurăm că există nu numai o transparență de plină a acestui proces, dar uh, că dar și că studiul de impact a fost evaluat cum trebuie. Și cred că, domnule președinte, atât aveam de spus. Bineînțeles, comisia este gata să și mai trimită reprezentanți pentru a da mai multe detalii și să vă răspundă oricăror întrebări pe care le-ați avea. Vă mulțumesc! În ceea ce privește o chestiune mai generală, s-ar putea că coordonatorii se gândească la acest lucru pe viitor. Avem acum această propunere pe masa negocierilor, dar între timp uh, dau cuvântul domnule, doamnei Weiler să tragă concluziile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să, să ridic o obiecție. Bineînțeles, uh, ați apărat uh, sistemul comisiei, ați spus că faceți destul, dar uh, nu este suficient, ați spus că faceți multe, dar nu este suficient din ceea ce ne privește pe noi. Sper să, ră, să răspundeți solicitorilor mele din raport, să ne spuneți mai mult despre acestea. Am, am avut o discuție cu reprezentanții mediului de afaceri suedezi, iar comisia a declarat că evaluările de impact se vor concentra mai mult pe competitivitate. Eu am spus toate bune și frumoase, dar nu este suficient pentru noi. Cum uh, credeți că Parlamentul ar putea să fie implicat mai mult în acest proces? Cum am putea să avem un cuvânt mai puternic de spus? Bineînțeles că nu suntem împotriva analizelor ex post, acestea trebuie să fie efectuate. Bineînțeles. La Parlamentul European și noi am uh, făcut astfel de analize privind uh, aplicarea legilor și este corect o astfel de abordare, dar acum avem nevoie de o evaluare a impactului uh, serioasă, astfel încât să avem legislația de care avem nevoie, legislație adecvată. Noi uh, ne folosim de studii de evaluare de impact în comisia noastră, poate că nu respectăm neapărat uh, recomandările lor. Ați putea spune că uh, noi avem o părere diferită. Dacă concluziile sunt prea neutre, atunci nu avem o evaluare a impactului cum trebuie. Să avem, vreo, avem date științifice în ceea ce privește modul în care se desfășoară acestea. Noi dorim transparență Uh, dorim independență de plină uh, și de independență de plină, așa cum spun americanii, nu există. Aș vrea să... Eu aș fi mulțumită dacă ne-a spune uh, ce universitate, ce profesori întreprind aceste studii și atunci aș, poate aș înțelege mai bine lucrurile. Eu cred că ar trebui să, să nu mai considerăm că există independență de plină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. 3 noiembrie este termenul de depunere a amendamentelor pentru raportul dumneavoastră. S-ar putea să doriți la următoarea ședință să mai luați cuvântul. O să vă oferim această posibilitate dacă doamna Nibler își schimbă termenii de, termenii de referință la raportul său, dat fiind regulamentul uh, SMART. Uh, și eu eu uh, îi sugerez acest lucru, dar doamna Nibler știe foarte bine ce cred eu. Bun. Acum îi dau uh, cuvântul domnului Bușoi pentru a deschide discuția privind uh, avizul său. Vom avea o discuție uh, completă privind uh, acest document pe 26-27 octombrie, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră, domnule Bușoi. Raportorii din umbră nu sunt aici, dar dacă doriți dumneavoastră să deschideți discuția, poate reprezentantul comisiei este alături de noi, reprezentanta comisiei, da, este alături de noi și o să vă dau și dumneavoastră cuvântul, dat fiindcă ați venit uh, să discutați cu noi aici, o să vă dau posibilitatea să spuneți câteva cuvinte despre acest aviz și după aceea trebuie să terminăm în 5 minute. Îmi pare rău că avem așa de puțin timp la dispoziție. Dau cuvântul domnului Bușoi. Pe scurt, știu că după aceea are loc un cocktail. Eu nu pot să particip, fiindcă mă duc la reuniunea privind produsele de construcție, însă vreau să vă spun câteva lucruri astăzi și eu o să vă spun mai multe pe 26. Eu salut raportul înaintat de Comisia Europeană Parlamentului și ca un aspect pozitiv aș dori să vă spun că Comisia a reușit uh, ca în 2009 să se ocupe foarte bine de politica de concurență în uh, contextul crizei, oferind statelor membre mai multă flexibilitate, permițându-le să ia măsuri pentru a salva băncile, pentru a atenua efectele crizei și a dat uh, firmelor europene șansa de a avea acces la credit. Uh, Bineînțeles, uh, ar trebui să existe clauze de salvgardare, bineînțeles, pentru a nu crea distorsiuni ale concurenței, iar Comisia Europeană ar trebui să urmărească îndeaproape modul în care aceste aceste garanții sunt respectate. În ceea ce privește principalul nostru interes, protecția consumatorilor, eu am solicitat comisiei să înainteze o propunere prin care să există uh, mecanisme uh, de soluționare a litigiilor, de căi de atac pentru victimele încălcării protecției consumatorilor. Cred că ar trebui ca comisia să uh, uh, ia măsuri în ceea, ce cam, ah, în ceea ce privește campaniile de informare îndreptate împotriva medicamentelor generice și uh, praguri de intrare a acestora pe piață, ar, ar trebui să avem un sistem de brevete la nivel european și, nu în cele din urmă, la nivel energetic, în sectorul, în sectorul energetic, cum, cu, Concurența ar trebui să fie sporită de către Comisia Europeană pentru a crea o piață energetică internă și pentru a elimina barierele din calea noilor operatori în ceea ce privește accesul pe piață. Doar câteva puncte, câteva aspecte, fiindcă nu am timp la dispoziție, dar aștept cu nerăbdare să discutăm mai mult și cu raportorii în și cu reprezentanții Comisiei Europene la următoarea ședință. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi, și pentru raportul dumneavoastră foarte bun care, se, care acoperă uh, toate aceste aspecte. Uh, reprezent, cer, uh, o să întreb reprezentantul Comisiei dacă dorește să ia cuvântul în încheierea acestei discuții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia salută acest uh, raport și proiectul de aviz al raportorului și luăm notă de sprijinul manifestat de domnul raportor în ceea ce privește acțiunile comise cu privire a răspuns la criza economică și financiară Acestea au fost principalele noastre acțiuni anul trecut, uh, dar să nu uităm și acțiunile noastre de aplicare a politicilor și în alte domenii. Suntem de acord cu raportorul că un teren echitabil uh, va fi restabilit în sectorul financiar cât mai curând cu putință. Și, bineînțeles, uh, au, fost, au existat condiții pentru acordarea ajutoarelor pachetelor de salvare pentru bănci băncile au trebuit să se restructureze printre altele. Așa cum a spus și domnul Almunia la ședința ECON săptămâna trecută, nu putem să eliminăm uh, regimul de ajutor temporar la ora actuală, dar uh, am dori ca acest lucru să se întâmple la începutul lui 2012 cel mai târziu. În ceea ce privește sinergiile între concurență și protecția consumatorilor, se fac uh, eforturi din partea Comisiei pentru a avea un cadru coerent în ceea ce privește căile de atac uh, colective și uh, și obținerea de despăgubiri. Aici um, cooperăm și cu DG Sanco. Se vor organiza în această toamnă consultări publice cu privire la acest domeniu. DG Concurență aplică politici